Boa tarde, boa tarde, caros amigos, colegas. Obrigado a todos os presentes. Okay? Bună dimineața, dragi colegi. Vreau să urez bun venit tuturor celor care sunt astăzi prezenți aici. O să încep în uh, portugheză, dar voi folosi și limba engleză când uh, o să citesc uh, notele pregătite de secretariat. Prin urmare, haideți să începem discuția Adoptarea ordinei de zi proiectului văd că nu sunt probleme, așa încât este adoptată. Punctul 2. Adoptarea procesului verbal din 12 noiembrie poate fi considerat aprobat și putem să trecem la anunțurile președintelui. Această întâlnire este transmisă pe internet, iar uh, întâlnirea coordonatorilor care trebuia să aibă loc la 17.30 a fost uh, anulată. Dacă sunt probleme urgente, presante, pe care să le discute coordonatorii și lucru care ar justifica întâlnirea coordonatorilor, vă rog să faceți acest lucru cunoscut secretariatului. Grupurile uh, politice au considerat că ar putea fi anulată această întâlnire. Deci, transmite sugestiile dumneavoastră secretariatului pentru ca coordonatorii să discute ulterior acest lucru. Trecem la punctul 4, raportul delegației comisiei noastre uh, în Italia între 28 și 31 octombrie anul acesta, cu o lună în urmă. Secretariatul a întocmit un raport pe marginea acestei vizite. El a fost uh, transmis colegilor. A fost redactată o notă uh, de către secretariat, o să vorbesc în engleză acum. Deci, e vorba de o listă. Garganiana cu Pavarelor. Borsellino, Iotova, Sassoli, Weiler, Schmidt, Borghețiu. Doamna Weiler este aici. Dacă cineva care a participat la vizita în Italia dorește să ne spună câteva cuvinte, să ne împărtășească cum s-a desfășurat uh, vizita, poate să o facă. O să citesc nota în engleză. Delegația comisiei noastre a mers la Milano, Palermo și Roma din 28 uh, octombrie până în 31 octombrie. Vizita a început uh, la Milano pe 29 octombrie la uh, Serviciul de Informații al Parlamentului European, unde au fost uh, prezenți uh, Uh, membrii de la uh, Procuratura uh, pentru combaterea mafiei și alți reprezentanți instituționali. Pe 30 octombrie 2012, delegația CRIM a început munca sa în, la Curtea de Apel din Palermo. Au fost reprezentanți ai poliției prezenți acolo care au prezentat stadiul actual în combaterea criminalității organizate. Pe 31 octombrie 2012 am mers la Roma și potrivit uh, abordării anterioare, uh, noi ne-am întâlnit cu reprezentanța justiției și poliției, cu alți reprezentanți ai cercurilor comerciale uh, ne-am întâlnit cu biroul lărgit din Parlamentul Euro, din Parlamentul Italian. Deci, membrii delegației sunt invitați să ne prezinte uh, câteva idei în legătură cu această vizită. Doamna Weiler, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep cu câteva aspecte pozitive. Uh, a fost uh, o, o călătorie uh, foarte bună din punct de vedere al informațiilor pe care le-am acumulat. Știm cu toții cât de dezvoltată este legislația italiană și cât de dezvoltate sunt, uh, este structura autorităților italiene în această privință. Asta poate dată fiind uh, istoria uh, în ceea ce privește mafia. Dar pe partea legislativă mi se pare că Italia are instrumentele cele mai eficiente uh, la dispoziție din toată Uniunea Europeană în acest sens. Sigur, criminalitatea organizată este cu un pas înainte și cred că două lucruri sunt uh, oarecum îngrijorătoare. Primul, mafia a găsit uh, noi resurse de implicare, dată fiind uh, criza financiară. Au cumpărat terenuri agricole în sud, unde fermierii au trebuit să-și vândă terenurile și atunci mafia a profitat de această ocazie. În felul acesta au acces la fondurile comunitare. Asta nu este ilegal pentru un moment. Dar sunt bande uh, organizate în mod profesional au modalități diferite de a profita, de a valorifica aceste resurse. În al doilea rând, Unii dintre aceștia s-au dus uh, către nord, uh, în zone noi, unde nu au activat anterior. Și deja s-au implicat uh, în proiectele structurale și fondurile acestor. Atunci că e vorba de autostrăzi, poduri, canale, am înțeles că nu există practic proiect în care să nu fie implicată oarecum și mafia. Lucrurile au mers și mai departe. Sigur că asta este o sursă de preocupare pentru autoritățile italiene, dar uh, autoritățile Uniunii Europene trebuie să analizeze ce se întâmplă cu fondurile structurale. Din câte am văzut, uh, de obicei, criminalitatea organizată are cu greu acces la aceste fonduri structurale, însă, dată fiind criza financiară și uh, faptul că au cumpărat terenuri, pentru că nu se pune problema uh, lipsei banilor uh, în cazul mafiei, nu statul cumpără uh, terenul, nu alții cumpără terenul, ci mafia cumpără astfel de terenuri. Am fost impresionată uh, despre uh, cunoștințele oficialilor cu care ne-am întâlnit și de devotamentul acestora. Chiar m-a impresionat uh, disponibilitatea lor de a conlucra cu alte țări. Adeseori, autoritățile au spus în mod critic că alte țări, cum ar fi Germania și Austria, țări învecinate, nu au uh, dezvoltat astfel de competențe uh, legale uh, ca în Italia. Sigur, există 27 de tipuri de legislație în Uniunea Europeană și nu prea avem nimic la nivelul Uniunii Europene. Însă, toți experții italiani au considerat că trebuie să ne continuăm uh, proiectul uh, la nivelul european uh, de a avea un procuror sau ceva similar. Acest lucru ar ușura activitatea italienilor și cooperarea acestora cu alte state membre. Aș dori de asemenea să spun că nu am fost singura care să considere că din păcate a trebuit să ascultăm 25 de persoane într-o singură dimineață, cam mult. Așa încât la următoarea călătorie propun să o luăm ceva mai încet. Alminter a fost totul foarte bine. Președintele, vă mulțumesc, uh, doamnă Weiler. Uh, foarte interesant punctul dumneavoastră de vedere. Dacă altcineva dorește să ia cuvântul în momentul de față. nu am participat uh, la această vizită a delegației. E o întrebare, dar uitându-mă în sală văd că nu sunt italieni uh, prezenți. Uh, a fost o chestie de publicitate pentru colegii noștri să meargă în uh, trei uh, orașe italiene sau chiar a fost util? Pentru că, după părerea mea, au fost uh, uh, prea multe locuri de vizitat, prea multe călătorii Uh, practic uh, nu a fost foarte mult timp uh, alocat discuțiilor din care să înțelegem ce se întâmplă. Doamna Weiler, vreți să interveniți din nou? Și mie mi s-au uh, părut uh, lucrurile uh, puțin nestructurate. Uh, Poate că ar fi fost mai bine să stăm două zile la Palermo și jumătate de zi uh, în Roma. Însă, oricum, presa a urmărit foarte atent uh, această vizită. Am uh, primit mai multe solicitări de a da un interviu în limba engleză. Uh, uh, ei nu au folosit uh, limba engleză pe cât ne-am uh, fi dorit acest lucru. Însă uh, corupția este o temă majoră în uh, uh, Italia și aș vrea ca și Germania să dea mai multă atenție acestui subiect. Atunci când ascult discuțiile din Wiesbaden, ca lucrurile să nu fie scoase la iveală, aș prefera ca lucrurile uh, să fie abordate mai mult în maniera din Italia. Am uh, vorbit uh, uh, puțin și cu coordonatorul național din Roma, coordonatorii au și ei forța lor de combatere a mafiei, dar ei nu au fost prezenți într-o după-amiază când ar fi trebuit poate să fie acolo. Este o temă majoră în Italia. Deci nu cred că a fost o pierdere de timp. Președinte, domnul Sondergaard. Altså, jeg, har, jeg deltog jo heller ikke i, i turen. Øh, det berettiger... Øh. Mulțumesc, domnule președinte. Vă pot spune că, uh, într-adevăr, am făcut parte din Comisia de Control Bugetar și la momentul respectiv am fost și noi în vizită în Italia și pot să vă spun că și pe mine m-a impresionat numărul mare de organisme implicate în combaterea criminalității organizate acolo. Chiar am avut ușoară senzație că sunt prea multe. Știți cum se spune, prea mulți bucătari, supa nu este bună. Însă, când am auzit că nu există proiecte de infrastructură majore în care mafia să nu fie implicată, am înțeles de ce există aceste nevoi. Da, întrebarea mea este, în delegație s-a ajuns la o concluzie? De ce nu au funcționat lucrurile așa cum trebuie? Fiindcă, evident, sunt probleme și ca delegație nu cred că e suficient să mergi acolo și să te întâlnești cu reprezentanții autorităților și a organismelor care combat uh, criminalitatea organizată, dar să nu ajungi la nicio concluzie. Până la urmă, uh, acuzația ar fi că toate aceste entități um, sunt controlate de mafia. Și eu cred că delegația ar trebui să ne explice ce se întâmplă în Italia pentru a evita acest gen de probleme și pe viitor. Înainte să-i dau cuvântul doamnei Weiler, doamna Mathieu și doamna uh, Weiler va răspunde după aceea pe secțiuni. Mulțumesc, domnule președinte. Nici eu nu am participat în Italia la această delegație, fiindcă nu mai exista suficiente locuri, evident toată lumea voia să participe la această vizită, dar sunt oarecum de acord cu domnul uh, Deion legislația din Italia este cea mai bine structurată pentru a combate criminalitatea uh, organizată, probabil um, cea mai bună din Europa. Poate există domenii unde nu sunt la maxim, dar oricum au multe comisii uh, și așa mai departe. Totuși, mafia continuă să existe și, um, prin urmare, toate aceste eforturi de uh, zeci de ani ar fi trebuit să ducă la o Italie curată, lipsită de corupție, deci ceva nu merge cum trebuie. Și aș vrea să știu, până la urmă, care este problema, uh, unde nu s-a ajuns la rezultatele dorite. S-ar putea să spunem că misiunea aceasta a avut și un rol publicitar pentru colegii din Italia, adevărat, dar poate că uh, Um, sigur, acum delegațiile s-au încheiat, dar poate ar trebui să mergem în țări. Ați văzut studiile care au fost făcute în Franța, în Germania. Se spune, iată, două țări care nu fac suficient pentru a combate corupția și vorbim puțin, uh, mai puțin despre țări care lasă lucrurile mai ușor, nu fac nimic pentru corupție, probabil um, au și legislații care uh, sunt depășite de cea altor state membre, am vorbit despre asta, uh, dar um, acolo uh, totuși rămân lucruri multe de făcut, chiar dacă nu vorbim de mafie în cazul acestor țări. Haideți să vedem ce se întâmplă și în alte părți. Poate că lucrurile nu sunt la fel de uh, spectaculoase, legislația nu este la fel de bine adaptată, există mai puțin procurori antimafia, dar totuși se întâmplă lucruri și în aceste alte țări. Eu cred că uh, în Italia e agitație multă, dar rezultate prea multe nu sunt. Mulțumesc, doamna Mathieu. Când a, când a spus domnul De Jong, de fapt vă referez la domnul Sorengat. Domnul De Jong va interveni mai târziu când ne va vorbi despre corupția în uh, mediul privat. Doamna Weiler are acum cuvântul pentru a răspunde. Da. O să dau două răspunsuri scurte. Colega mea are în totalitate dreptate ar trebui să vedem uh, cum stau lucrurile și în uh, Franța și în Italia din acest punct de vedere și sunt deschisă să mă alătur acestor eforturi. Acestea sunt uh, două țări în care toată lumea acționează ca și cum lucrurile ar fi în ordine. Și ca să răspund colegului nu din Suedia, ci din Danemarca, Cred că există două motive pentru această situație, cel puțin din câte îmi dau eu seama. În primul rând, schimbările care au apărut la nivelul mafiei, care acum e mai puternică decât în trecut, chiar dacă uh, situația legislativă s-a îmbunătățit, în special în sudul Italiei. Dar nu toată lumea uh, tremură de frică când apare mafia. Deci lucrurile s-au schimbat oarecum și totuși mafia a reușit să devină mai puternică, să evolueze de la o structură care folosea crime pentru a teroriza oamenii și așa mai departe, într-o structură care folosește mai degrabă aceste crime financiare, uh, cum se întâmplă în nordul țării. Prin urmare, există criminalitate organizată, dar mai puțin uh, cu crime și ucideri și mai mult uh, pe partea financiară. Și sigur, este dificil să, des, să fie descoperiți. Și în Italia sunt probleme pentru că sunt implicați și politicienii, după părerea mea. Mulțumim, doamnă Weiler. Cred că aceste discuții n-au făcut decât să ne deschidă apetitul pentru a citi documentul de 30 de pagini pe care l-am primit din partea secretariatului și unde avem detalii cu privire la această vizită în Italia, Milan, Palermo și Roma. cu uh, concluziile rezultate în urma întâlnirilor care au avut loc pe durata acelei vizite și cu uh, diferite puncte de legătură adrese de internet ale organizațiilor cu care ne-am întâlnit în cadrul acestei vizite. Și toți membrii comisiei au primit acest document. Acestea fiind spuse, cred că putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, care este de altfel și principalul punct al ordinii noastre de zi de astăzi. Prezentarea a patru documente privind corupția, vorbim despre patru documente tematice. la care deja, sigur, s-a, s-a lucrat, dar uh, vom continua, eforturile vor continua uh, pentru a ajunge la forma finală. Nu o să discutăm încă pe documentul final, fiindcă deocamdată a fost uh, trimis spre traducere, nu-l avem tradusă, dar vom uh, relua subiectul în ianuarie, când ne întâlnim după vacanța de iarnă. Am o notă în limba engleză cu privire la aceste subiecte, o să citesc în engleză. Cum v-am spus și în portugheză, vom discuta documentul final în ianuarie și acum aș vrea să Uh, vă uitați la contribuțiile date de autor pe aceste subiecte tematice care se axează pe uh, subiecte specifice relevante pentru corupție. Avem uh, crimele și corupția în um, achiziții publice, colega Maria Gabriel, apoi avem o lucrare tematică pe fondurile europene și utilizarea lor de criminalitate organizată, doamna Weiler s-a ocupat de acest subiect. Avem apoi un document uh, Uh, tematic pe corupția sistemică în administrația publică a statelor membre și măsuri pentru a contracara efectele negative la nivelul Uniunii Europene. Domnul Schilakakis din partea ALDE s-a ocupat de acest document și apoi avem și documentul care se referă la corupție în companii private care denaturează cadrul de acțiune omogen domnul De Jong uh, din partea GUE NGL, care este alături de mine ca vicepreședinte al acestei comisii, s-a ocupat de acest document. Propun să ne organizăm în felul următor. Fiecare autor are 15 minute pentru a-și prezenta uh, documentul tematic. Sigur, dacă puteți face prezentarea în mai puțin de 15 minute, noi ne-am bucura, dar maxim 15 minute are fiecare și apoi ne eh, rămâne o oră pentru a discuta aceste patru documente, după care o să avem și o rundă de întrebări din partea membrilor. Eh, prioritatea va fi dată raportorilor și coordonatorilor grupurilor politice, fiecare va avea două minute și apoi comisia dorește să ne spună care sunt activitățile sale pentru a combate acest gen de corupție și criminalitate. Prin urmare, după runda de discuții și întrebări, va avea cuvântul și Comisia. Și apoi, sigur, autorii vor avea ocazia să dea și răspunsuri. Începem, prin urmare, cu um, crimele și corupția uh, legate de achizițiile publice și coleg colega noastră, doamna Gabriela, are cuvântul să ne facă această prezentare. Merci, monsieur le Mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând, uh, această lucrare se, uh, se concentrează asupra unui aspect important al acestui fenomen grav, care este corupția. Punctul de, de, de plecare este, sunt achizițiile publice. E vorba de contracte oneroase între cei care ajudecă și uh, Uh, un contract uh, și autorități este unul dintre, una dintre principalele probleme ale Uniunii în combaterea corupției. De aceea este necesar ca Uniunea Europeană să se asigure că achizițiile publice sunt transparente și deschise marelui public. În lucrarea matematică, uh, munca mea a fost făcută în trei timp. În primul timp m-a interesat definiția. În prima parte, documentul se ocupă de dificultatea de a avea o definiție comună. În al doilea rând, o să trecem în revistă diferitele legislații existente pe plan internațional, dar și la nivel european, axându-ne pe legislația europeană existentă, prezentând câteva recomandări și puncte de plecare de reflexie. Așa cum am spus anterior, un cadru juridic solid și o aplicare corectă și eficientă a legislației sunt necesare. Totuși, trebuie subliniat că este imposibil să furnizăm date statistice pe toate, uh, tot impactul negativ uh, pe plan economic și financiar, dat fiind că uh, corupția în ceea ce privește achizițiile publice este greu de detectat. Trebuie să spunem că statisticile și datele ne-ar permite să identificăm indicatori comuni și să dezvoltăm un sistem mai bun de prevenire. În acest uh, cadru, țin să salut inițiativa Comisiei Europene și anume de a revizui cadrul juridic privind achizițiile publice. Aceast, acest demers ar întări încrederea cetățenilor în instituțiile europene și uh, eforturile acestora din urmă să uh, combată corupția. Uh, de aceea ne confruntăm cu o primă dificultate, cea de a avea o definiție comună. În text am făcut trimitere la definiția din Convenția ONU privind de combatere a corupției, care definește corupția ca un fenomen care amenință stabilitatea, securitatea societăților, uh, care rodează valorile democratice, etice și justiția și compromit dezvoltarea uh, durabilă și statul de drept. Avem și alte două definiții, cea a OECD-ului și definiția a lui Transparency International. Transparency International subliniază faptul că corupția în achizițiile publice implică uh, plățile de facilitare, conflictul de uh, interes și de aceea este foarte greu să spunem că corupția poate să apară în uh, uh, cele cinci etape, uh, și anume evaluarea, pregătirea, selectarea furnizorilor de contracte, contabilitatea și plata. După ce am abordat problema dificultății de a avea o definiție comună și de identificare a etapelor Uh, în care se poate uh, manifesta corupția, am uh, analizat legislațiile internaționale și, mai precis, în Europa. La nivel internațional am identificat trei documente care sunt esențiale, documente care trasează cadrul juridic. Primul, Convenția Națiunilor Unite de combatere a uh, corupției, 140 de state au ratificat uh, convenția, inclusiv state membre ale Uniunii Europene, cu excepția Cehiei și uh, Germaniei, care nu au ratificat această convenție. Al doilea uh, document cheie este, este uh, Convenția OECD în uh, tranzacțiile comerciale internaționale. Această convenție ne furnizează un ansamblu de instrumente și de măsuri pentru a combate corupția în achizițiile publice. Uh, statele membre din G20 au adoptat în 2010 un uh, plan de combatere a corupției. Apoi, în al treilea rând, acordul privind achizițiile publice sub uh, uh, egida Organizației Mondiale a Comerțului, un alt instrument juridic important, a fost adoptat de 42 de state membre, din care cele 27 state membre ale Uniunii Europene. Am văzut apoi care este problema între existența uh, textelor juridice și aplicarea acestora și apoi am văzut care sunt legislațiile în materie la nivel european. Astfel, am identificat că, pe de o parte, tratatele uh, stabilesc un temei juridic mai general, însă putem să identificăm două directive ale Uniunii Europene care se referă la achizițiile publice. Directiva pentru sectorul public, care se referă la achizițiile publice de uh, servicii și uh, lucrări, apoi de acordare a contractelor de serviciile publice și anume vorba de achizițiile publice în ceea ce privește uh, poșta, apa, energia. Acestea au drept scop uh, deschiderea piețelor la concurență și vizează un acces liber, fără discriminare, pentru toate întreprinderile europene la aceste achiziții publice. Însă, în ciuda acestui cadru existent, trebuie să constatăm că corupția în ceea ce vește uh, achizițiile uh, publice nu este o excepție în sânul Uniunii Europene. Astfel, pentru a revizui uh, sistemul actual și de a umple golurile din legislație, putem să salutăm cele trei propuneri făcute de Comisia Europeană în anul 2011. În lucrarea tematică, facem referire la aceste uh, trei propuneri făcute de Comisie în 2011. Comisia a publicat uh, propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește achizițiile publice și propunerea de directivă a Parlamentului European Consiliului în ceea ce privește uh, achizițiile publice care trec prin entitățile din domeniul apei, transportului, serviciile poștale și energiei. În al doilea rând, Comisia a introdus o nouă directivă în ceea ce privește contractele de concesiune care până acum erau parțial uh, reglementate și, în al treia rând, anul acesta s-a publicat un uh, document de lucru în care Comisia a evaluat aplicarea legislației existente. De pildă, documentul a identificat numai 9 state membre care au transpus directiva în ceea ce privește sectorul public în răstimpul uh, prevăzut țin să reamintesc rolul Comisiei, uh, competențele acesteia, și anume rol de supraveghere, de verificare în ceea ce privește aplicarea corectă în legislația națională a dreptului comunitar. Totuși, fără un sistem de verificare comun, Comisia nu poate să aibă o imagine generală a situației din cele 27 de state membre. Prin urmare, în felul acesta, putem cu ușurință să constatăm că achizițiile publice sunt permeabile și vulnerabile, uh, ceea ce privește irosirea fondurilor publice și corupției, pentru a uh, combate și a preveni uh, corupția în achizițiile publice, vom ajunge la două recomandări cheie. Însă aceste recomandări, este important să precizăm acest lucru, au fost uh, motivate de câteva elemente precise. Mai multă transparență, un cadru juridic întărit, introducerea unui sistem Uh, de achiziții electronice, o mai bună protecție a persoanelor care denunță activitățile ilicite și un sistem comun de supraveghere. Aceste motivații ne vor uh, permite să promovăm două priorități care sunt importante pe termen scurt și mediu, astfel încât uh, Uniunea să facă acest lucru. În primul rând este esențial să avem indicatori concreți și un sistem de Um, stegulețe roșii și, în al doilea rând, este necesar să ne gândim la o definiție uh, concretă a responsabilităților și competențelor atunci când este vorba de supraveghere la nivel european. Aceste recomandări sunt uh, concret măsuri care trebuie să fie puse în aplicare pentru a transmite și un mesaj puternic politic tuturor uh, organizațiilor și tuturor cetățenilor europeni. Și în acest sens uh, sunt convinsă că una dintre modalitățile cele mai bune de a minimaliza uh, considerabil uh, acest fenomen este identificarea priorităților, inclusiv în ceea ce privește acțiunile ce trebuie întreprinse și, fără îndoială, o abordare comună europeană pentru a combate acest flagel. Am încercat să evidențiem acest lucru în documentul tematic. Ați văzut clar care este structura acestuia. Um, am uh, vorbit de definiție și de greutatea unei definiții uh, comune, apoi am trecut la chestiuni legate de transparență, aplicare, cadru juridic consolidat, dar și câteva aspecte foarte tehnice ale procedurii și deschiderii reale uh, a Uh, piețelor pentru achiziții publice. Deci e vorba de uh, recomandări pe termen scurt și mediu pentru a combate corupția, uh, obiectivul nostru pe termen lung, combaterea corupției la nivelul achizițiilor publice. Vă mulțumesc, doamnă Gabriel, spune președintele, pentru această prezentare uh, foarte clară, completă și uh, succintă. ne dăm uh, seama deja care sunt dificultățile pe care le vom întâmpina pentru a rezolva uh, această uh, problemă. Uh, doamna Weiler va uh, prezenta o lucrare tematică, uh, deci îi dau uh, cuvântul pentru a doua lucrare tematică. Gut. Uh. Also wir haben... Bun. La această temă, mai precis la cum abuzează criminalitatea organizată de fondurile europene, avem și mai mari dificultăți de a găsi date concrete, pentru că, după cum o spune și tema, totul trebuie să rămână foarte secret și nu există prea multe date disponibile. Atunci când vorbeam de dreptul uh, achizițiilor publice, știți că avem uh, într-un fel uh, fericirea că acolo cei care au fost respinși vin și se plâng că nu au fost tratați cum trebuie și atunci avem șansa să aflăm ce s-a întâmplat, avem oarecum o instanță care poate să facă un prim triaj. Însă aici, în ceea ce privește fondurile structurale, de exemplu, dacă chiar este vorba de criminalitate organizată și nu numai de fraudă sau de mită, uh, atunci se adaugă și dificultatea următoare. Foarte multe lucruri sunt uh, cât se poate de împărțite și există competențe diverse, lucrurile sunt, uh, nu sunt deloc clare și de aceea și combaterea acestui fenomen este extrem de grea, fiind dată situația atât de uh, fragmentată. Am încercat să, să dau o definiție, pentru că nu există o definiție oficială a acestui fenomen, și am formulat uh, lucrurile în felul următor. Crima organizată este suma structurată, de fapt este o organizație structurată care lucrează pe o perioadă definită în scopul de a uh, face fraudă. Sunt minim două persoane care lucrează împreună și de obicei uh, se ocupă de infracțiuni. infracțiuni care corespund, de exemplu, unei pedepse de trei uh, ani de închisoare, în, fi, în funcție, bineînțeles, de dreptul fiecărui stat membru. De asemenea, dacă există un scop financiar în acest proiect, uh, definiția se potrivește și mai bine. Știm, bineînțeles, tot felul de lucruri despre acest fenomen. Am făcut eu uh, aici încă o dată o listă în legătură cu interesele financiare și veniturile financiare pe care le are Uniunea Europeană, plecând uh, de la ratele speciale 1,1% sau 1,9% pe care uh, cota pe care o plătesc statele membre, dar și trecând prin uh, veniturile de la fraude și cazuri de corupție, cazuri de abuz de poziție dominantă sau uh, abuzurile în domeniul TVA-ului și uh, frauda uh, și contrabanda de țigări. Toate aceste venituri le-am, uh, pe care le-am listat aici sunt într-una din categorii. Apoi am încercat să mai explic și de ce este atât de dificil um, de a, pentru a, de a combate acest fenomen. Pe de o parte, avem uh, o urmărire penală care este din nou fragmentată, nu avem un sistem european uh, complet, avem într-adevăr o directivă împotriva spălării banilor, avem uh, o directivă care încearcă să reglementeze bunurile și veniturile captivate, dar în general totul depinde de autoritățile penale la nivel național și nu de Uniunea Europeană. verificarea unui act pentru a vedea dacă este crimă organizată sau nu și unde s-a întâmplat este extrem de dificilă pentru că statele membre care se ocupă de aceste această chestiune și Uniunea Europeană, care se ocupă și ea în același timp de această problemă, au aceste două entități resurse diferite. Și de aceea instituțiile Uniunii, de exemplu, nu au în niciun fel atâtea resurse cât se crede și nu au, de exemplu, resursele pentru a combate cu adevărat fenomenul. Am văzut, de exemplu, în Italia nu a putut să beneficieze neapărat de un ajutor major. Și de aceea depindem în continuare de anumite organizații, de anumite um, asociații și, bineînțeles, de OLAF-ul European. Europolul și Eurojustul sunt uh, împreună cu celelalte instituții care activează de mai de mult în acest domeniu, uh, sunt actorii principali și noi uh, ne bazăm, bineînțeles, pe analizele făcute de OLAF. Olaful a înregistrat mai multe cazuri de fraudă. În curând va publica un nou document și Olaful a constatat că acest fenomen este în creștere. Așa cum s-a constatat de altfel și în unele state membre, mă gândesc de exemplu la statul meu membru, motivele politice nu sunt menționate în acest document pentru că ele depind, bineînțeles, de definiția pe care o dă fiecare grup politic dar uh, există o tendință clară în direcția unei uh, fraude mai accentuate, care este probabil accentuată de criza financiară, care a lovit acum uh, aproape toate statele membre, sau de fapt toate statele membre într-un fel sau altul. Și aceasta face ca acele forțe care se ocupă de corupție și de fraudă să fie încurajate să acționeze mai mult, mai intens decât înainte. Despre Italia am vorbit deja. Într-adevăr, în Italia este evident că fondurile Uniunii Europene sunt abuzate într-o manieră mai mare decât în alte țări. Cred că din cele cred că și în statele Europei de Est se întâmplă așa, dar aceasta nu este automat. În Italia, într-adevăr, fenomenul este foarte de amploare. În ceea ce privește fondul uh, agricol, de fapt și în Germania și în Bavaria și în alte zone s-au înregistrat astfel de cazuri. Câteodată e foarte dificil să constați însă dacă e vorba de o persoană care stă la originea acestei fraude sau dacă e vorba de un, un rezultat al uh, acțiunilor unui, uh, unui grup de criminalitate organizată. E vorba aici mai ales de proiectele foarte mari de infrastructură, cum ar fi construcția de străzi, de autostrăzi, de stații de epurare sau de orice altceva. Și Comisia trebuie să încerce la verificările pe care le va face pe viitor să analizeze poate cu alte instrumente și metode mai bine acest fenomen pentru a vedea ce se întâmplă și de ce se ajunge la astfel de fraude și în ce măsură ele implică fonduri uh, structurale. În, e vorba aici de două, trei proiecte mari care implică însă foarte mulți bani și ar trebui deci să fim mai atenți, cred eu, la control, chiar de la acordarea de contracte la început, dar și până la punerea în aplicare a lucrărilor. Am mai uh, listat aici un proiect care este extrem de interesant, după părerea mea. E vorba de proiectul Capaci din Italia. Cine este prezent la reuniunea noastră de comisie, probabil uh, știe despre acest proiect. Eu n-am fost ultima dată prezentă și am citit despre ceea ce s-a discutat. Acest proiect care se susține, care este susținut de Europa, prevede o monitorizare financiară la marile lucrări de uh, publice, la contractele foarte mari, în care fluxul financiar între bănci și conturile în bănci sunt uh, în lumina reflectoarelor, deci în care se încearcă de fapt detectarea spălării de bani. Trebuie să eventual să analizăm acest proiect mai îndeaproape, poate că la sfârșitul uh, comisiei noastre temporare am putea să avem uh, un raport pe tema acestui proiect. Acum, în ceea ce privește concluziile și mai ales cerințele pe care ar trebui să le impună comisia noastră împreună cu raportorul și uh, pe care ar trebui să le adreseze și celorlalte comisii care sunt implicate în această problemă, deci, concluziile. În primul rând, prevenirea joacă un rol foarte important. Avem impresia că prevenirea momentan nu este prioritară. E foarte greu, într-adevăr, este o activitate foarte dificilă, avem nevoie de experți uh, cu o experiență foarte mare sau uh, de uh, o expertiză, într-adevăr, de amploare, pentru că prevenirea este extrem de importantă. Apoi, o altă sugestie pe care am preluat-o și de la alți colegi, un uh, procuror european, o, un, o instanță de urmărire penală la nivel european ar fi de ajutor. Problema fragmentării cu toate statele membre, Irlanda, Italia, care fac, de exemplu, ceva, iar Austria și Germania pe de alta, toată această fragmentare nu poate fi modificată, dar totuși, la nivel european, ar trebui să existe totuși un cadru măcar. un cadru obligatoriu care ar trebui să fie respectat în, cu orice preț. Iar statele membre ar trebui să facă mai multe pentru a combate frauda de TVA și contrabanda cu țigări. Spun acest lucru foarte pe șleau pentru că știți că a existat o un reportaj în mai multe, pe mai multe canale de televiziune în care se vorbea despre felul în care se lucrează la nivel european pentru contrabanda de țigări. Și cred că ar trebui cu toții în acest uh, Parlament, toate grupurile, să încercăm să luptăm chiar și cu Consiliul pentru a avea o consolidare bugetară mult mai puternică. Există o fraudă în domeniul TVA-ului care ar putea fi combătută. Eu cred că n-am avea probleme cu bugetul dacă n-ar fi atâta fraudă în domeniul TVA-ului. Apoi, uh, Cred că trebuie să mai uh, verificăm și toate acordurile cu țările terțe, Liechtenstein cu, cu Elveția. Știu că cu Liechtensteinul nu a fost încă adoptat, dar toate aceste acorduri ar fi de ajutor dacă ar fi uh, actualizate. Cam acestea ar fi punctele pe care vroiam neapărat să le subliniez. Aș vrea să mulțumesc uh, în final pentru ajutorul foarte mare pe care l-am primit din partea secretariatului Comisiei noastre temporare. Mulțumesc! Muito obrigado, Sra. Weiler, pela sua apresentação sobre corrupção no uso de Mulțumesc, doamnă Weiler, pentru această prezentare în care ne-ați vorbit despre modul în care fondurile europene sunt folosite de criminalitate organizată și despre nevoia esențială de a supraveghea modul în care fondurile europene sunt cheltuite. Olaf, sigur, este implicat, uh, există Ideea de supraveghere a convorbirilor telefonice, alt gen de supravegheri. dar sigur, trebuie întotdeauna să facem asta cu respectarea principiilor democrației. Va avea loc și o audiere pe această temă în această săptămână și vom vorbi despre asta. Uh, raportul domnului De Jong de altfel acoperă o parte din aceste probleme. Înainte să-i dau cuvântul domnului Young, însă, vom asculta prezentarea celui de-al uh, treilea document tematic, de asemenea un document uh, important, chestiunea domeniilor de corupție sistematică în administrația publică a statelor membre și măsuri luate pentru combaterea efectelor negative ale acesteia asupra Uniunii Europene. Domnul Schilakakis face această prezentare. Am să-i dau cuvântul chiar acum. Vă rog. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încep prin a spune că în cazul corupției problema este că e foarte dificil de măsurat. Lumea simte că în Europa corupția există. 74% din europeni, de altfel, au declarat că, după părerea lor, corupția e o mare problemă în țara lor. Însă, nu am văzut date concrete cu privire la ce se întâmplă. Transparency International ne-a oferit un astfel de material, o astfel de dovadă pe care, aș spune eu, n-am um, analizat-o așa cum trebuie. Se spune acolo că au fost efectuate sondaje de opinie publică uh, și oamenii au declarat că au mituit pe cineva concret în uh, domeniul administrației publice. Și ne spun, uh, deja de mult timp avem studii în acest sens, făcute în mai multe țări, atât în interiorul cât și în afara Uniunii Europene. Dacă într-un an ne uităm câte familii au declarat că ele sau cineva cunoscut lor a mituit pe cineva din sectorul public, ajungem la o sumă de cel puțin 20 de milioane de astfel de cazuri de mită pe an în Uniunea Europeană. Repet încă o dată, fiindcă nu e ușor de înțeles de ce vorbim, 20 de milioane de cazuri de mită Uh, mărunte, sigur că de genul ăsta de mită vorbim, 20 de milioane. Și noi așa ne-am gândit că nu e posibil. Dar haideți să înțelegem exact despre ce este vorba. Aici vorbim despre un nivel minim, declarat, recunoscut de oameni nu uh, ce credem noi, nu vorbim despre ce credem noi că s-ar fi putut întâmpla, ci ce declară oamenii că s-a întâmplat. Și nu e vorba de o mm, discuție sau de o declarație așa generică. Ne dau detalii concrete. Și după numărul de familii care au răspuns, ne arată faptul că, um, de exemplu, 600 de mii de familii din Europa au declarat că au mituit pe cineva uh, din structura autorităților vamale. Și noi alegem să ne prefacem că nu există o corupție așa de răspândită. Spunem că nu cunoaștem cifrele, dar nici nu încercăm să le cunoaștem în multe cazuri. Dacă recunoaștem că aceste cifre sunt cunoscute, se va dovedi că e nevoie să acționăm. Asta e problema când ai cifre concrete. Care este impactul? În primul rând, în ceea ce privește interesele financiare ale Uniunii Europene. Aș vrea să vă mai spun încă ceva. Se face o diferențiere după sectoare și după țări nu o să dau nume concrete, dar există țări unde în multe sectoare nivelul de corupție este aproape de zero și alte țări unde 30% din populație a declarat că a fost uh, implicat într-un fel sau altul în cazuri de mită în anumite sectoare. Astea sunt informații din partea celor care au avut contact cu sectorul respectiv. De exemplu, sectorul medical, spitalele publice. Uh, aici există cazuri de corupție foarte larg răspândită în multe state din Uniunea Europeană. Nu știu dacă vorbim de corupție când spunem că doctorii primesc bani pe care pentru a face ceva ce oricum trebuiau să facă, conform meseriei lor, dar despre asta este vorba. Și asta e un fenomen care se înregistrează și în alte sectoare. Dacă vorbim despre acest nivel de corupție așa de ridicat, ce am putea face și care este impactul asupra nostru, asupra sectorului financiar, în primul rând, din Uniunea Europeană. Sectoarele de la care avem răspunsuri nu au legătură directă cu interesele financiare UE, cu excepția vămilor. Dar dacă ajungi la concluzia că există corupție extinsă în multe cazuri în administrația publică și că uh, gestionarea fondurilor europene se face de acele administrații publice care um, sunt afectate de corupție cu fondurile naționale, e clar că corupția care are impact asupra fondurilor europene e mai mare decât credeam. Nimeni nu i-a întrebat pe agricultori, de exemplu, dacă ei se uh, confruntă cu astfel de cazuri. Comisia nu a făcut studii în acest sens. nu a încercat să afle punctul de vedere al persoanelor direct implicate aici. Prin urmare, nu știm exact, dar putem bănui că există mult mai multe cazuri de corupție decât uh, observăm noi. Cât este de eficientă lupta statelor membre împotriva Comisiei? împotriva corupției. Comisia recunoaște că nu există nicio monitorizare care să monitorizeze eficiența politicilor anticorupție la nivel național și la nivel european. La nivel internațional există Greco al Consiliului Europei, dar vizibilitatea Greco în statele membre este destul de redusă. Știm de asemenea de la OCDE care are o convenție, o convenție privind combaterea mituirii autorităților în tranzacții de afaceri internaționale că acest gen de activități, acest gen de supraveghere s-a întâmplat doar în patru uh, state membre ale UE, deci doar patru au pus în aplicare această convenție și restul nu. Nu o să intru în detalii cu privire la modul în care Chestiunea este abordată la nivelul instrumentelor juridice, fiindcă există multe astfel de instrumente juridice, atât la nivel național cât și internațional. Încercarea mea este cum sunt folosite instrumentele acestea juridice. Haideți să vedem întâi cum își protejează Uniunea Europeană interesele uh, de corupție, de această problemă sistemică a corupției infiltrată în um, administrația publică. O să menționez aici cazurile Olaf. Domnul Tavares, dacă nu mă înșel, a spus că Olaf, Olaf este eficient. O să vă citesc și uh, o declarație a domnului Șemeta, responsabil în domeniu. Acesta a spus, citat, din 2000, 281 din 647 transferuri făcute de Olaf către autoritățile naționale au fost întrerupte. Deci jumătate au fost trecute cu vederea, nu au fost puse în aplicare. Deci jumătate din rapoartele Olaf nu au avut nicio finalizare în restul cazurilor, rata condamnărilor a fost de 41%. Prin urmare, în Europa, unde există 20 de milioane de cazuri de mituire pe an, cam 150 de cazuri au fost condamnate în urma inițiativelor OLAF. Și asta în 10 ani. Deci, șansele sunt mai mari să câștigi la loto decât să fii condamnat dacă ești implicat într-un caz de mită. Și așa stau lucrurile, în realitate. Haideți să vedem care sunt instrumentele de care se dispune în acest sens. Cadrul juridic al statelor membre diferă și aici avem niște informații din partea Comisiei Diferența aceasta între cadrurile juridice uh, nu face decât uh, să ofere o protecție inegală în statele europene pentru interesele financiare UE. Există deja 1300 de informații pe an care se primesc la OLAF în acest sens și au declarat că nu au personalul necesar pentru a mai căuta și alte informații. Olaf nu are temeiul juridic, personalul și competențele pentru a începe investigații din proprie inițiativă. Dacă mi se cere acest lucru, sigur, dar cum putem face acest lucru în momentul de față? Nu putem, nici măcar uh, să uh, analizăm contul bancar al unor persoane aflate sub, în investigație. Așa stau lucrurile la nivelul OLAF, adică nu pot începe investigații din proprie inițiativă ei se ocupă doar de cazurile pe care primesc informații. Deci dacă în sectorul tău reușești să păstrezi tăcerea, Olaf nu o să înceapă să facă investigații acolo, în momentul de față. Și de altfel nici nu are eh, resursele umane sau competențele necesare Olaf pentru a face acest lucru în mod eficient fiindcă, așa cum ați auzit, nu poate nici măcar să vadă ce se întâmplă într-un cont bancar a unei persoane investigate, poate doar pune întrebări. Comisia a început să facă eforturi destul de serioase pentru a remedia această situație, însă ne aflăm uh, deocamdată într-o fază destul de incipientă. Avem un raport anticorupție UE din partea Comisiei pentru prima dată, în care se vorbește despre eh, monitorizarea eforturilor anticorupție de către statele membre. Raportul urmează să fie publicat odată la doi ani, din 2014. În iunie, Comisia inter- eh, intenționează să vină cu o propunere pentru EPO, cu Oficiul Procurorului Public European apoi și o propunere de directivă privind armonizarea legislației penale în statele membre în 2015 și o propunere pentru reformarea Eurojust în același an. Deci, iată, Comisia face eforturi și are o serie de inițiative pozitive în acest sens, însă acestea trebuie să se bucure de un nivel mai mare de susținere, aș zice eu, din partea Parlamentului. Ce fac statele membre? Nu prea multe. Chiar și, de exemplu, vă pot prezenta un, o situație, un caz, ca să înțelegeți de ce spun că nu fac prea multe. Chiar și în cazurile de mituire a reprezentanților autorităților străine, adică reprezentanții ai guvernelor altor state membre. Acest lucru, acest gen de uh, mituire s-a întâmplat. Și în astfel de cazuri, statele membre au avut un răspuns destul de limitat. Într-un stat membru, au existat reacții, fiindcă în majoritatea cazurilor nici nu se ia în considerare acest lucru, deși uh, sunt semnatare a Convenției OCDE pentru lupta împotriva mituirii oficialităților, rezultatele au fost destul de limitate din 2005, și acesta este din um, raportul OCDE, din 2005 până la finele lui 2010, 69 de persoane au fost sancționate, dintre acestea 30 au fost condamnate penal și 35 au fost sancționate uh, cu plata unei amenzi și majoritatea nu au fost făcuți publici. Din cei 30 condamnați, 23 au primit pedeapsă cu închisoarea cu suspendare și doar 4 din 69 au um, fost închiși și printre cei cu închisoare cu suspendare, patru au fost condamnați pentru cazuri extrem de grave de mituire a autorităților străine. Vorbim de, de eh, mită în valoare de sute de milioane de euro în aceste cazuri. Prin urmare, încă mai sunt foarte multe de făcut la nivelul statelor membre și în statele membre există cazuri unde Uh, întregi sectoare sunt afectate de corupție sistemică. Asta din partea Transparency International știm. Sistemul politic este implicat, funcționarii publici sunt implicați și este foarte greu să faci ceva, chiar și la nivelul cetățenilor în aceste state membre. E foarte dificil să spui ceva. Așa stau lucrurile în realitate, dar sigur, mulți dintre noi aleg să nu vadă asta. Și o să închei, dacă îmi dați voie, cu câteva observații de ordin general și apoi câteva date concrete. La finele secolului XIX, în Statele Unite, a avut loc o mișcare progresistă în urma care au apărut niște instituții federale puternice pentru a combate corupția, care era foarte răspândite, IRS și FBI. De aici au apărut. Și sunt convins că e nevoie de o mișcare mult mai puternică atunci când vom introduce EPO în iunie și așa mai departe, acel procuror public european. E nevoie de o abordare federală în Uniunea Europeană aici. Dacă vrem să reușim să rupem acest cerc vicios al corupției sistemice din multe sectoare din statele membre oamenii, atât cei care își doresc ca banii lor să fie bine folosiți, cei din nord, dar chiar și din sud sau din est, unde mulți împriși în aceste capcane ale corupției sistemice, cu toții își doresc să fim mai eficienți și uh, se pot face lucruri în acest sens. Știu că mi-am uh, depășit timpul, pentru că e un subiect care mă pasionează, dar uh, am și propuneri specifice pe care le puteți citi în document. Dar nu asta vreau să rețineți din prezentarea mea, nu propunerile neapărat, ci nevoia de a face ceva. E un lucru uh, care nu trebuie trecut cu vederea. Mulțumesc. Skilakakis will have time for the specific proposals during the... Mulțumesc, domnule Schilakakis. O să avem timp de aceste răspunsuri, să, facem, să punem întrebări și să dăm răspunsuri în, la secțiunea de uh, întrebări și răspunsuri. Uh, Cred că ați uh, avut argumente foarte solide în acest sens. Nu are sens să intrăm acum în această discuție. O să uh, completăm uh, tabloul documentelor tematice cu lucrarea colegului nostru, domnul Iong, corupția în companie private care dezechilibrează Uh, egalitatea pe piața internă. Mulțumesc, domnule președinte. Două remarci în legătură cu dimensiunile documentului meu. El este mult mai scurt decât celelalte lucrări și asta, în primul rând, pentru că uh, am am respectat uh, limitele oficiale care au fost stabilite, după care am descoperit că ele nu erau atât de stricte pe cât am crezut. Aș fi putut să mai adaug cu multe materiale, în special uh, date și uh, cifre. Introducerea și, cu siguranță, descrierea problemelor sunt foarte limitate. Totuși, acestea fiind spuse, am, tocmai am ascultat uh, prezentarea făcută de domnul Schilacakis și cred că multe din materialele pe care le-aș fi inclus și eu le regăsiți în acea lucrare. Deci totul e bine când se termină cu bine. Dacă comparăm uh, materialele faptice uh, din documentul domnului Schilakis cu recomandările din uh, propria mea lucrare, ele se completează. O a doua remarcă preliminară. Acest document de lucru sau lucrare tematică este și o uh, Uh, reflecție pe marginea unei încercări pe care am făcut-o uh, în cadrul uh, Comisiei IMCO de a include pe agenda acelei comisii înainte ca CRIM să ia ființă. Este cât se poate de pertinent pentru piața internă acest raport și este o încercare de a asigura un teren de egalitate pe, în piața internă. Cred că această legătură este foarte mare. Dacă companiile mituiesc uh, uh, reprezentanți publici și nu sunt uh, penalizați pentru asta, nu sunt urmăriți în justiție, sigur că atunci acesta este o încurajare. Asta arată cum aceste domenii de politică sunt interconectate pentru că poți să ai multe competențe în acest domeniu, dat fiind și acest aspect particular al pieței interne și condițiile de egalitate pe această piață pe care ni le dorim cu toții. Sigur, o observație este că dacă luăm raportul doamnei Gabriel în ceea ce privește achizițiile publice, acolo se arată foarte clar uh, uh, că piața Uh, internă este legată clar de achizițiile publice, directiva privind achizițiile publice. Și acest lucru afectează direct munca noastră aici și invers. Deci uh, uh, este o legătură între această comisie și IMCO. În ceea ce privește implementarea, am fost șocat de al optelea raport anual al Transparency International în ceea ce privește uh, punerea în aplicare a Convenției OECD care se referă în principal la uh, mită și uh, autoritățile publice. Deci este o convenție ușoară, nu de mare dimensiune, este o convenție importantă pentru că a fost creată într-un moment în care numai uh, Statele Unite aveau legislație uh, în care uh, incriminau mituirea autorităților publice și atunci s-a insistat pentru astfel de inițiativă, dat fiindcă acest lucru ar fi creat condiții de egalitate în acest punct de vedere în întreaga lume și în Convenția OECD există o, o structură de punere în aplicare Uh, care merge foarte departe pentru că poate să ducă și la recomandări publice. Cred că este într-adevăr remarcabil că până în prezent uh, sunt, există încă state membre, cinci la număr, care nu au uh, ratificat această convenție OECD. Și raportul la care m-am referit, al optelea raport, arată că șapte state membre Uh, au avut un caz major uh, și altele cu trei cazuri majore. Și au fost uh, state membre care nu au avut, nu au fost confruntate cu astfel de cazuri. Deci putem să explicăm acest lucru parțial pentru că unele state membre au mai multe companii cu activități internaționale decât alte state membre, dar Olanda, de pildă, țara mea, avem Uh, un, uh, un istoric uh, foarte slab în ceea ce privește punerea în aplicare a Convenției OECD și foarte puține anchete. Iar în Olanda putem spune că asta este că acolo sunt multe companii internaționale și au sediul acolo. Deci e ceva în neregulă. Știu că este uh, țara mea, știu uh, ceea ce nu merge bine uh, și anume capacitatea de a investiga, de a ancheta aceste cazuri. Astfel de cazuri sunt dificile, pun probleme pentru parchet, pentru că este foarte greu să um, ai dovezi, să culegi astfel de dovezi dar asta nu pentru că nu este interes în piața uh, internă. Deci prima recomandare este ca să existe un teren de egalitate, ca toate statele membre să ratifice toate instrumentele uh, Convenția OECD, Convenția ONU și noi ca state membre trebuie să fim în uh, avangarda acestui fenomen. Pe de altă parte, trebuie să avem o discuție în rândul statelor membre în legătură cu modul în care sunt puse în aplicare aceste convenții. Există atât de multe diferențe. Așa cum am spus, uh, în Olanda există un istoric uh, slab în această privință. Trebuie uh, de asemenea să fie alocate mai multe resurse. Ar fi uh, util să avem uh, discuții între aceste două țări și celelalte state membre în legătură cu expertiza necesară, cât de eficiente sunt autoritățile de aplicare a legei, legii cum pot să afle unele de la altele, să învețe unele de la altele, cum putem să cheltuim cât mai bine resursele în acest domeniu pentru că constatăm în continuare diferențe în ceea ce vește uh, punerea în aplicare uh, la nivelul uh, statelor membre. Trebuie să existe de asemenea și niște linii directoare privind aplicarea și trebuie folosită și rețeaua de puncte de contact care există în domeniul corupției. Fiecare stat membru a trebuit să desemneze un punct de contact în ceea ce privește combaterea corupției, și acesta, în esență, acest punct de contact se află la nivelul parchetului. De aceea să își facă treaba așa cum trebuie, pentru că înțelegem că atât Comisia și uh, din partea unor state membre am aflat că uh, este vorba de o instituție care nu mm, mai mult latentă, care pare să nu lucreze uh, foarte asidu Uh, de asemenea, trebuie să se adopte în fine aceste linii directoare decât statele membre. Apoi, trebuie clarificată în continuare o serie de aspecte uh, juridice. Uh, primul, răspunderea penală a unei entități juridice în fața legii. Este important acest lucru pentru că dacă Uh, poți să aduci în fața uh, instanței doar uh, persoane fizice, nu ai rezolvat nimic. Al doilea punct creează probleme mari și anume responsabilitatea companiei mamă față de filialele sale. Cazul polonez în care sucursalele Philipsului aflate în Olanda au fost condamnate pentru mituirea personalului dintr-un spital, deci uh, autorități publice, și Olanda nu a întreprins nicio acțiune împotriva uh, Philipsului, pentru că s-a spus că Philipsul nu poate să fie făcut responsabil pentru activitatea uh, filialelor uh, sale. Aceste lucruri, uh, uh, dacă nu sunt clarificate, punerea în aplicare va fi foarte dificilă. O a treia uh, chestiune care este foarte cunoscută atunci când e vorba de Convenția OECD și care s-a discutat de ani de zile, plățile de facilitare. Convenția OECD lasă foarte deschisă pentru aceste plăți de facilitare. Deci, dacă ai mărfuri în transport uh, poți uh, să plătești uh, o taxă mică pentru ca mărfurile tale să fie tratate în regim prioritar. Acest lucru însă nu este posibil în alte state. Lucrurile sunt destul de vagi în această privință și dacă vorbim cu statele membre, cu, însă, în special cu ONG-urile, Uh, acestea dori, doresc să scape uh, de uh, plățile de facilitare, dar trebuie să definească foarte bine ce este mită și ce sunt aceste plăți de facilitare. Trebuie să existe inițiative pentru a clarifica termenii juridici. Anul trecut, într-un dialog foarte fructos, comisarul Malmström Uh, a primit un uh, plan de acțiune de combatere a uh, corupției. Domnul, doamna comisar a avut o atitudine se poate de pozitivă în ceea ce privește inițiativele noastre. Comisia vrea să uh, întocmească un raport uh, foarte aprofundat uh, anul uh, viitor. Însă uh, nu au existat inițiative juridice din partea Comisiei, ceea ce înseamnă că pierdem uh, timp. Uh, Uh, în ceea ce privește achizițiile publice, ar fi putut să existe o inițiativă în uh, paralel pentru o punere în aplicare efectivă uh, a legislației după părerea mea, nu ar fi trebuit să așteptăm raportul pentru a pregăti după aceea inițiativele. Deci uh, trebuie să avem un regim de urgență pentru inițiativele legislative ale Comisiei. Ar fi un lucru de salutat. De asemenea, putem să ne îmbunătățim metoda de lucru în Parlamentul European. În fiecare an avem uh, rapoarte care vin de la OECD, de la Greco, de la Consiliul Europei, și nu există nicio manieră structurată în care să abordăm aceste rapoarte. Cred că acestea merită să fie discutate în Parlament. Ele se referă la state membre uh, individual, uh, e uh, atât textul final al recomandărilor OECD și uh, raportul uh, Uh, Greco, toate acestea au primit consimțământul statelor membre, însă trebuie să folosim tot mai mult aceste materiale ca bază a muncii noastre. Și asta, uh, împreună cu raportul Comisiei, asta ne va duce la discuții uh, mai bune. Cred că lucrurile vorbesc de la sine, o să mă opresc aici și aștept discuțiile. Președintele, mulțumesc domnule De Jong. Acum avem o imagine de ansamblu a celor uh, patru uh, lucrări uh, tematice, achizițiile publice, mm, teren de egalitate sau lipsa acestuia, crimele de corupție. Deci, aceste Patru lucrări tematice uh, sunt, uh, se completează unele pe celelalte, sunt un bun punct de plecare pentru o dezbatere și conțin și recomandări importante pentru instituții, așa încât o să avem o rundă de dezbateri, începând cu coordonatorii grupurilor politice prezente, apoi membrii individuali ai comisiei, după care vom avea o intervenție din partea reprezentantului comisiei. Știu că există și un reprezentant din partea Consiliului, da sau nu? Numai comisia este reprezentantă, va lua cuvântul. Oricum, uh, astfel de recomandări prin Consiliu pot să ajungă și la statele membre, cât de important este să uh, fie ratificate aceste convenții uh, cum ar fi Convenția OECD, lucru care a fost subliniat uh, de mai mulți autori ai acestor lucrări tematice. Comisia ar putea să se refere la posibilitatea Uniunii Europene ca persoană juridică să uh, semneze astfel de uh, convenții sau tratate internaționale. Dacă există perspective uh, pentru ca să adere la această convenție de combatere a corupției. Deci începem cu coordonatorii. Doamna Mathieu, reprezentând PP-ul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să-i felicit pe cei patru autori al temelor, al documentelor tematice pentru activitatea pe care au depus-o, într-adevăr foarte amplă și care ne-a permis să avem o privire de ansamblu pe fiecare din aceste patru domenii. A fost într-adevăr un, o informare foarte interesantă și sunt convins că cele trei documente tematice vor fi incluse în raportul comisiei noastre temporare și cred că dacă se întâmplă așa, aceasta este foarte bine. Sunt uh, patru perspective diferite, cu uh, diferite căi de lucru, dacă putem spune așa, pentru a putea combate corupția. Cele patru rapoarte ne spun că este foarte dificil să avem un studiu cu fapte, cu cifre, cu privire la amploarea corupției în Uniunea Europeană în general. Oricum o fi, uh, există mai multe piste pe care am putea pleca, de exemplu, după cum a spus colega noastră, faptul că nu se transpun destule directive în uh, drept național este un lucru regretabil. Cred că statele membre ar putea face un efort pentru ca să se întâmple acest lucru. În, din 2004 uh, până acum ar fi putut să fie înregistrate progrese mai mari. Oricum o fi, uh, nu știu dacă sunt toate statele membre reprezentate aici, dar am putea să facem un efort mai mare în statele membre. Dacă aceasta ne-ar permite, într-adevăr, să luptăm mai bine împotriva corupției și să avem anumite instrumente la îndemână care să ne permită o abordare mai eficientă, cred că ar fi un lucru foarte bun. Oricum or fi, trebuie să începem să acționăm pentru ca punerea în aplicare a directivei să fie mai eficientă. M-am uh, gândit de asemenea și la acordul semnat cu OCDE-ul. Cel patru raportori ne-au vorbit de acest aspect. Cred că sunt în continuare state membre care sunt uh, elevi proști, ca să spun așa, în clasă la această temă și am putea face mai multe, astfel încât noi, deputații, să insistăm uh, pe lângă statele membre ca să semneze acordurile OCDE-ului. Vom uh, avea ocazia să așteptăm propunerea Comisiei pentru, pentru crearea unui parchet european, unei procuraturi europene. Se vorbește deja în cadrul grupurilor politice în Parlament despre acest procuror uh, european. Să vedem ce se întâmplă, care va fi propunerea Comisiei în acest domeniu, dar uh, oricum o fi, eu aștept uh, cu interes această propunere pentru că sper că această personalitate juridică să poată să influențeze în domeniul corupției uh, starea de fapt. Această persoană ar putea să protejeze interesele financiare ale Uniunii Europene, ceea ce este foarte bine. Am apreciat ceea ce a spus domnul Schilakakis înainte cu privire la OLAF. Sunt foarte surprinsă să constat că există foarte puține condamnări, pentru că știm că OLAF-ul uh, este foarte activ în uh, realizarea de anchete, Poate că acestea nu sunt destul de pertinente sau poate ar trebui să facă mai multe anchete. Sunt destul de dezamăgită de activitatea OLAF în ceea ce privește rezultatele finale. Poate că am avut, vom avea ocazia să mai discutăm uh, în alt cadru, dar rezultatele până acum sunt destul de dezamăgitoare. Din nou aș mai vrea să adresez felicitările mele tuturor celor patru autori. Oricum, ce mai vreau să mai subliniez este că S-ar putea eventual uh, merge și pe o îmbunătățire a formării poliției în cadrul CEPOL, de exemplu, când uh, auzim diverse dezbateri care, pe tema CEPOL, uh, într-adevăr, fuziunea între CEPOL și Europol nu se justifică deloc și poate că ar trebui să mai susținem CEPOL-ul astfel încât să poate să ofere o formare mai bună pentru polițiști și de ce nu, eventual, să ofere și o formare bună pentru uh, procurori. Uitându-ne la numărul mic de condamnări după anchetele OLAF, și de fapt nu numai a OLAF, poate că procurorii ar putea să fie mai bine formați atunci când e vorba de combaterea corupției. Păstrarea cepolului, dând mai multe mijloace financiare la dispoziția acestei instituții, cred că ar fi un lucru de actualitate. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Mathieu! Dăm cuvântul acum grupului socialist, reprezentat de doamna Fayen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să felicit uh, pe toți patru colegii care au uh, întocmit aceste documente. Cred că sunt o bază foarte bună pentru discuțiile de astăzi. Mă aștept, într-adevăr, ca raportorul nostru, domnul Iacolino, să studieze aceste documente îndeaproape și să țină cont de ele atunci când va pregăti raportul interimar și raportul final. Am uh, ascultat diverse concluzii astăzi și am putea să tragem o concluzie generală, și anume că la nivelul Uniunii Europene în general nu am avut prea mult succes până acum în combaterea corupției. De fapt, uh, faptele vorbesc și datele vorbesc de la sine pierdem peste 2 miliarde de euro pe an din cauza corupției și din cauza crimei organizate. Ce este până la urmă corupția? M-am gândit la acest lucru de mai multe ori. Avem oare noi în Uniunea Europeană o definiție comună a corupției? Putem vorbi cu adevărat despre măsurarea corupției? Corupția este legată de două aspecte. Pe de o parte, beneficiarul și cel care oferă uh, avantajul. Dar putem oare să avem o definiție comună a corupției pe care apoi să o putem combate, această corupție? Mai multe studii arată diferite probleme în combaterea corupției la toate nivelurile. Poate că avem o problemă cu corupția pentru că nu suntem în stare să măsurăm impactul acestei, acestui fenomen. Ce ar putea face comisia noastră în acest sens? Ce am putea face noi ce am putea oferi în calitate de recomandări pentru a îmbunătăți situația. Cred că este extrem de important să dezvoltăm uh, structuri care să ne permită să punem în aplicare toate procedurile judiciare și care să ne ajute să condamnăm până la sfârșit toate acele persoane care sunt implicate în activități de corupție în statele membre, fie că e vorba de o legătură direct, luptă între corupție și crimă organizată sau nu. Constatăm multe cazuri de fraudă în domeniul TVA-ului și cred că aceasta este o problemă extrem de mare pe care va trebui să o abordăm în final. În domeniul TVA-ului se pierd extrem de multe fonduri. O altă chestiune importantă este cooperarea între statele membre și cum se întâmplă această cooperare. Vorbim astăzi mai ales de colaborarea bilaterală, dar ce se întâmplă cu colaborarea multilaterală? Cum putem colabora, de exemplu, cu OLAF-ul? Considerăm că Olaful are succes. Când Olaful pregătește un raport, cum se implică statele membre? Cum reacționează ele la acest raport? Și cum monitorizăm uh, implementarea recomandărilor din acest raport? Care sunt comentariile noastre critice pe marginea rapoartelor uh, OLAF? Sunt de acord cu antevorbitoarea mea, doamna Mathieu, care spunea că CEPOL-ul și Europolul sunt două organizații foarte importante și sunt de acord că aceste două instituții nu ar trebui să fie fuzionate, n-ar trebui să fuzioneze, în niciun caz n-ar trebui să fie integrat CEPOL-ul în Europol. Europolul are responsabilități foarte noi um, în ultima vreme și dacă integrăm CEPOL-ul în Europol, nu va face decât să complice lucrurile. Cred că trebuie să facem însă mult mai mult în domeniul formării profesionale a polițiștilor și a formării profesionale a tuturor celor care luptă împotriva corupției, fie că e vorba de magistrați, procurori, etc. În ceea ce privește oficiul procurorului european, am spus că într-adevăr este necesar un astfel de oficiu. Comisia noastră a dezbătut deja această problemă cu mai multe ocazii și cred că această idee ar trebui să fie considerată în mod uh, proporțional, pentru că o astfel de instituție ar fi utilă la nivelul uh, european și cred că prin uh, instaurarea ei am putea să combatem corupția și mai departe. Cu toate acestea, avem nevoie de un uh, mandat pentru viitorul oficiu al procurorului, pentru ca acesta să poată cu adevărat să combată corupția și pentru a combate și crima organizată. Încă o dată mulțumesc foarte mult tuturor care ce s-au, s-au implicat în uh, aceste documente tematice și, după cum vă spuneam, este într-adevăr o bază foarte utilă pe care putem să ne bazăm activitățile viitoare. Foarte multe studii și multe analize sunt disponibile pe acest subiect uh, și vom avea și uh, un eveniment uh, miercuri la care vom putea discuta despre corupție la nivel național. Cred că cetățenii europeni așteaptă ca noi să le oferim recomandări concrete. Ar trebui să facem mai multă presiune pe guvernele noastre pentru ca să acționeze. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă Faion. Nu v-am întrerupt, deși să știți că ați depășit uh, cu peste două minute intervenția dumneavoastră. Nu avem prea multe cereri, uh, dar dacă vreți să interveniți, vă rog ridicați mâna pentru că altfel uh, nu mai putem să facem uh, o planificare. Dacă vin toate cererile în același uh, timp, nu putem să ne organizăm. Deci acum vreau să dau cuvântul grupului ALDE în numele coordonatorului său, domnul Bill Newton Dan. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că aceste patru documente sunt foarte bune, sunt excelente chiar. Am avut deja privilegiul de a discuta cu domnul Schilakakis despre documentul său în detaliu și este absolut uh, plin de informații valoroase, statistici și recomandări. Eu chiar sper ca raportul final să folosească toate aceste recomandări pe care le-au făcut colegii în documentele tematice, pentru că, în final, uh, foarte multe din aceste recomandări sunt foarte utile și ar avea un impact foarte uh, direct pe public, pe presă, pe comisie, pe statele membre în general. Eu zic că sunt extraordinar de bune aceste documente și uh, nu pot decât să repet ceea ce a spus Tania și mm, domnul Iacolino, care nu este aici, va, sper eu, va prelua toate aceste recomandări. Aș putea spune că înțeleg uh, motivele pentru care președinta noastră nu este aici. Mi-a spus că are loc un proces în Italia în legătură cu uh, omorârea tatălui său uh, de către mafia și mi se pare normal ca dumneai să fie prezentă la acest uh, proces. Am două minute, mă uit, vă uitați foarte sever la mine, domnule președinte, și vreau să o întreb pe doamna Gabriel dacă poate să ne explice um, stegulețul roșu. Eu sunt un fan um, un microbist și îmi plac mai mult cartonașele, dar poate ne puteți explica de ce avem un uh, steag roșu, un steguleț roșu. Către doamna Weiler vreau să comentez că ați vorbit foarte mult despre felul în care se folosesc fondurile din crima organizată, dar nu s-a vorbit prea mult în document uh, despre unde se duc banii, de fapt. Am avut mai multe rapoarte anul trecut uh, despre folosirea banilor fraudul, uh, fraudat, adică despre cum se face spălarea de bani. Mulțumesc foarte mult uh, pentru că ați spus uh, ceva despre Marea Britanie. Dacă Marea Britanie face ceva și dacă Cameron nu este de acord dorind să taie orice formă de cooperare judiciară cu Uniunea Europeană, într-adevăr avem o problemă. Această propunere a lui este extrem de stupidă. Poate că în trecut puteam să spunem că facem ceva, dar acum, sub conservator, aproape că putem spune că nu facem nimic. I see no other request for... Mulțumesc, văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, deci uh, aș vrea să adaug eu o întrebare către doamna Weiler. Auzim foarte multe suspiciuni despre fondurile europene care ar ajunge în finanțarea partidelor din statele membre. Sunteți uh, la curent? Confirmați acest zvon? Considerați că este o realitate, o problemă pe care ar trebui să o abordăm? Mm, când e vorba de fiscalizare sau de investigațiile criminale considerați uh, sau penale, considerați că această justificare, această um, suspiciune se justifică în statele membre? Cam aceasta vreau eu să vă întreb. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Deci, acum dăm cuvântul uh, reprezentantului Comisiei, doamna Ștefănuț. Thank you very much, Mr. Chair, and thank you so much for... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru ocazia de a interveni din partea comisiei. Mă numesc Raluca Ștefanu și mă ocup de politica anticorupție de la Digi Home Affairs, unitatea de combatere a criminalității organizate și sunt aici alături de adjun- șeful adjunct al unității, doamna Isabel Periniu. Am vrea întâi de toate să mulțumim accentului pe care comisia dumneavoastră l-a pus pe corupție. După cum știți, politicile anticorupție pentru comisie se numără printre principalele priorități. Documentele tematice pe care tocmai le-am ascultat sunt extrem de interesante pentru noi și foarte utile pentru activitatea comisiei. Am avut ocazia să prezentăm în comisia dumneavoastră activități la care lucrăm, mecanismul de raportare anticorupție al Comisiei Europene, ce va consta în rapoarte regulate emise ca urmare a evaluării eforturilor făcute de statele membre pentru a combate corupția. La jumătatea anului viitor va fi prezentat primul raport și va fi adoptat înainte de vacanța de vară din 2013, după care o dată la 2 ani. Intenția cu aceste rapoarte este să ne axăm pe impactul politicilor anticorupție în statele membre UE și pe rezultatele anticorupție din Uniunea Europeană. Comisia a fost um, abordată pentru a uh, promova legislație în domeniu și intenția noastră este să ne axăm deocamdată pe implementare. Există o serie de convenții internaționale și există o legislație europeană destul de limitată deocamdată în domeniu și de aceea considerăm că legislația există. Statele membre, în mare, sigur, sunt excepții, dar ce dorim noi să dăm este un accent pus pe implementare. Raportul Comisiei Anticorupție uh, se va axa pe practicile negative și pozitive. Vrem să facem un exercițiu de diseminare a informațiilor în UE. Va avea o parte generală acest raport care se va axa uh, la fiecare ediție pe un uh, subiect relevant la nivel transfrontalier în Europa. Primul astfel de raport, după cum știți, va aborda chestiunea corupției în achizițiile publice și cea de-a doua parte a raportului se va axa pe evaluările punctuale ale țărilor. Vom uh, evalua fiecare stat membru pentru a vedea um, care sunt chestiunile uh, Uh, care se evidențiază în țara respectivă și din punct de vedere pozitiv și din punct de vedere negativ. Prin urmare, intenția este să analizăm caracteristicile fiecărui stat membru, fiindcă, așa cum a fost spus, uh, există mari diferențe din acest punct de vedere între statele europene. În ceea ce privește achizițiile publice, am constatat că prezentările făcute astăzi au fost extrem de utile. V-am spus că acesta va fi subiectul primului raport anticorupție al Comisiei, care va fi publicat uh, anul viitor. Raportul va conține recomandări specifice, valabile la toate nivelurile Um, va avea o revizuire a cadrului de achiziții publice la nivel european, directiva privind achizițiile publice, cea care acoperă utilitățile și cea privind concesiunile vor fi avute în vedere. În propunerea adoptată de comisie, am uh, propus o serie de dispoziții care sunt taxate pe politicile anticorupție din acest domeniu al achizițiilor publice, Prima de um, directivă din acest sens conține o definiție pentru conflictul de interese, un domeniu foarte important de avut în vedere când ai de-a face cu achizițiile publice. Am propus de asemenea un set de dispoziții destul de largi cu privire la guvernanță, adică o serie de dispoziții care țin de supraveghere, așa cum s-a vorbit și în uh, unul dintre documentele tematice și aceste sisteme de alertă, de semnalare, care permit statelor membre să identifice la nivel centralizat o serie de indicatori care arată că uh, există probleme la nivelul procedurii de achiziții publice. Comisia a propus dispoziții în versiunile revizuite ale directivelor în acest sens și, de asemenea, dispoziții importante pentru supraveghere atunci când vorbim despre centralizarea datelor privind cazurile de conflicte de interese în achizițiile publice. De asemenea, sperăm că veți sprijini propunerile Comisiei în acest sens și în ceea ce privește uh, buna guvernanță și conflictul de interese. În ceea ce privește alte subiecte care au fost menționate aici, vreau să vă spun că aceste chestiuni uh, sunt relevante pentru activitatea comisiei legată de raportul anticorupție. Pentru evaluarea țărilor analizăm uh, protecția ordinii de drept, eficiența sistemelor de achiziții publice, uh, finanțarea um, activității part- partidelor politice, legătura cu criminalitatea organizată, care poate e mai relevantă în unele părți decât în altele. În toate documentele tematice a fost uh, menționat mecanismul de monitorizare, fie la nivel european, fie la nivel internațional și în cazul uh, raportului nostru vrem să vedem care sunt recomandările făcute de aceste mecanisme OCDE, Greco și Convenția ONU împotriva corupției, la care UE este parte semnatară. Prin urmare, vom evalua raportor, ra, recomandările formulate în aceste mecanisme pentru a ne asigura că nu există o suprapunere, o dublare a eforturilor, să nu dublăm evaluările deja existente, însă acolo unde recomandările fie n-au fost puse în aplicare, fie nu suficient, vrem să punem noi accentul și să folosim forța acestui raport anticorupție pentru a insista să se facă progrese în domeniu. De asemenea, Corupția în sectorul privat este un lucru care ne preocupă. E partea pachetului anticorupție adoptat de comisie anul trecut. Am adoptat de asemenea un al doilea raport de implementare privind decizia cadru pentru corupția în sectorul privat. Uh, nu a fost transpus așa cum ne-am fi dorit și dispozițiile cele mai problematice pentru statele membre uh, sunt reprezentate de răspunderea persoanelor juridice. De exemplu, acolo sunt multe care mai pot fi făcute. După cum am spus, intenția Comisiei pentru acest raport este să ne axăm pe implementarea legislației ce există deja la nivel național sau la nivel european sau internațional. Și în încheiere, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru ocazia de a fi prezenți aici. De asemenea, vreau să vă spun că noi suntem deschiși din partea Comisiei pentru a vă ajuta în orice fel considerați că mm, e necesar pentru activitățile Comisiei CRIM. Uh, rapoartele tematice sunt foarte utile pentru noi, uh, statisticile, recomandările. Vă stăm la dispoziție cu orice doriți fiindcă avem cu toții același obiectiv și anume să combatem criminalitatea și corupția în Uniunea Europeană. Mulțumim, doamne Ștefănu, mulțumim pentru contribuție și pentru clarificare. Într-adevăr, ONU este membru al acestei convenții ONU împotriva corupției. Convenția ONU despre aceasta vorbeam, nu OCDE într-adevăr ONU, nu OCD. Mulțumim pentru această clarificare. Dacă puteți rămâne până la sfârșitul întâlnirii, poate vă vor fi adresate întrebări sau solicitări de clarificare din partea autorilor documentelor tematice. Dar ca acum aș vrea să dau cuvântul autorilor cât, fiecăruia câte 5 minute pentru comentarii și răspunsuri. Începem cu doamna Gabriel. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu succintă în răspunsul meu, pentru că mi se pare că reprezentanta Comisiei Europene a dat în mare parte răspunsul la întrebarea care mi-a fost adresată. Cum funcționează acest sistem de semnalizare prin stegulețe roșii? Pașii făcuți de comisie din 2011 și asta se integrează uh, în uh, Uh, modul în care funcționează mecanismul anticorupție, care sunt măsurile adoptate pentru ca să se ajungă la o definiție comună, la indicatori comuni. E vorba așadar de indicatori uh, care vizează uh, detectarea corupției, cost, să se semnaleze costurile mari pentru proiecte, pierderile la anumite bugete, uh, care sunt indicatorii care ar putea să fie identificați ca indicator comun pentru toate statele membre. În felul acesta vom avea un sistem de alertă. Uh, sigur, Parlamentul European este cel care a inventat uh, sistemul, Comisia l-a propus. Propunerea pe care am făcut-o în documentul tematic este ca Parlamentul European să urmărească îndeaproape cum va evolua acest sistem, mai ales în uh, Uh, perspectiva de a vedea primele rezultate în 2013. Vă reamintesc că s-a prevăzut că acest lucru să se facă până la sfârșitul lui 2012. În 2013, comisia noastră va putea să analizeze în continuare această chestiune. Mai ales că ne parvin uh, informații din statele membre și în felul acesta putem să urmărim acest sistem. Țin să mulțumesc tuturor colegilor pentru intervențiile și reacțiile lor. Nu pot decât să îmi exprim acordul cu majoritatea remarcilor care au fost făcute în acest cadru și care definesc clar care sunt mizele activității noastre ca membri ai Comisiei CRIM. Uh, Susțin ceea ce uh, doamna Veronic Matiu, uh, coordonatorul PPE, a spus, astfel încât statele membre să poată să transpună directive care există, texte care există, să începem cu aplicarea a ceea ce există înainte de a ne lansa în redactarea unor documente care să includă noile propuneri. Vreau să mulțumesc și doamnei Fayon pentru uh, Uh, faptul că a arătat care sunt mecanismele de cooperare între statele membre, asta este într-adevăr o miză. Cum să transmitem datele, cum pot să uh, colaboreze statele, mai multe state, și pentru și astfel ajungem la chestiunea pe care am abordat-o eu și, uh, și anume supravegherea uh, Uh, punerii în aplicare a recomandărilor făcute de OLAF sau de alte structuri. Ne izbim de această chestiune. Care sunt competențele, puterea Comisiei Europene, a uh, Curții Europene de Justiție și care ar fi competențele parchetului european? Îmi exprim acordul cu remarcile făcute de colegi și le mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Gabriel. Dăm cuvântul uh, doamnei Weiler. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte să răspund la cele două întrebări care mi-au fost puse înainte, aș vrea să atrag atenția Secretariatului de Comisie asupra unui document uh, tematic uh, din partea Serviciului uh, Parlamentului cu privire la riscul de corupție la acordarea de contracte de concesiune. Acesta este făcut de către Comisia pentru Piața Internă și fiind dat că tocmai discutăm uh, directiva concesiunilor, este foarte interesant să vedem ce se scrie aici. Pe o pagină jumate și jumate există o rezum, un rezumat al cazurilor uh, cele mai clasice de corupție și uh, a pericolului, așa zis, de expunere la corupție. A fost uh, elaborat pentru Parlament de către o norvegiană, uh, o expertă. Știți, uh, colegii care sunt la Comisia pentru Piața Internă, de ce vă atrag atenția asupra acestui document? Am primit două întrebări. Mi, s-a, mi-a fost adresată întrebarea unde ajung banii. Bănuiesc că nu numai în Italia, ci și uh, în general pe conturile acelor grupări de crimă organizată. Uh, acesta este primul punct și domnul Tavares m-a întrebat altceva și anume... Care sunt uh, suspiciunile cu privire la finanțarea campaniilor electorale ale partidelor politice sau în general a conturilor partidelor? Sunt convinsă că în domeniul uh, mitei, de exemplu, Bineînțeles că există un flux de lichidități în acest sens, dar și în politică în general, în comune sau în, la nivelul uh, de superior în administrație. La Comisia pentru Control Bugetar tocmai se vorbește despre acest uh, tip de corupție. Există un caz, un suspectare, de fapt, care nu ține însă de crima organizată. E vorba de cazuri individuale uh, de abuz de poziție sau de abuz de conflict de interese. La noi, în grupul S și D, nu am avut ocazia să discutăm până la capăt despre această problemă. Și anume că vrem să documentăm problema mitei acordate în spațiul politic mai ales în cadrul partidelor politice. Poate că tot în cadrul crim la sfârșitul mandatului. Nu știu sigur dacă se poate crea o legătură, dar sunt convinsă că există o legătură, pentru că uh, mita nu este numai o problemă italiană, ci este o problemă în multe țări europene în care, deci, sunt mituiți politicieni. Sau o tentativă de mituire. Nu trebuie să vă povestesc că, uh, în calitate de deputat european, dacă n-ați trecut din așa ce, prin așa ceva, nu se poate. Sunt convinsă că este cunoscută problema. Trebuie însă să apărăm ambele părți, trebuie să apărăm uh, statul, trebuie să apărăm politicienii și trebuie să le oferim mai multă transparență, astfel încât să poată fi pedepsit așa ceva. Eu sunt pentru pedeapsă în aceste cazuri. Mai sunt două puncte însă în care secretariatul comisiei sau președinției ar putea să ne clarifice ce se întâmplă. Ați spus la început că aceste documente tematice vor fi traduse. Acum mi se spune că nu vor fi traduse. Dacă ar fi traduse, bineînțeles, ar fi foarte bine. Eu aș putea, de exemplu, să um, folosesc aceste teme pe care le-am discutat astăzi în circumscripția mea, de exemplu, pentru că sunt informații foarte importante, dar trebuie să fie traduse. Doamna Gabriel, poate că ar fi o uh, posibilitate să folosim calea ierarhică și dacă prezidiu sau, de exemplu, secretariatul nostru sau secretariatul de la IMCO. Știți că pe, 16, pe 18 uh, vom decide despre raportul uh, Tarabela cu privire la modernizarea achizițiilor publice. Dacă se întâmplă ca un considerent sau poate un paragraf trebuie să fie introdus în care, de exemplu, toate grupurile politice sunt de acord, în care trebuie să mai introducem câteva măsuri anticorupție, ar fi foarte bine, ar fi foarte util. Secretariatul Comisiei însă va trebui împreună cu secretariatul de la IMCO să reușească să se coordoneze. Un ultim punct pentru a vă liniști. În toamna anului viitor, cel târziu, Germania va avea o schimbare politică și cu siguranță va semna și directiva anticorupție. Mulțumesc! Thank you very much for the, for those good news. Mulțumesc pentru aceste vești bune, cât despre traducerea lucrurilor tematice, așa cum am spus, Uh, așa cum uh, documentul de lucru al domnului Iacolino este tradus în momentul de față, dar nu și lucrările uh, tematice. Dar acestea au fost înglobate în documentul nostru. Văd că domnul reprezentantul domnului Iacolino uh, ia note foarte conștiincios, în, așa încât uh, remarcele noastre își vor găsi uh, drumul uh, în uh, raportul final. Doamnă Valer, în legătură cu întrebarea pe care v-am adresat-o, mă gândeam, chiar dacă nu am specificat, mă, dar mă gândeam în mod concret la faptul că fondurile europene care sunt alocate companiilor și care participă la finanțarea legală a partidelor politice din unele state membre. Nu știu dacă vreți să vă referiți la acest lucru, dar era o întrebare pe care am avut-o în minte. Poate că nu a fost suficient de clar. Știu ce vreți să spuneți și nu mi se pare exclus total. Deși nu prea pot să-mi imaginez cum să se întâmple așa ceva, însă ar trebui să, să întrebăm Olaful sau uh, comisia, dacă, de exemplu, are anumite puncte de la care vrea să plece. Eu am auzit uh, de un caz în Serbia, dar nu era vorba de fonduri europene, era vorba de alte surse. Însă acestea au fost, după aceea, această tentativă a fost eliminată prin lege și, uh, deci, s-a stabilit care este sancțiunea pentru aceste cazuri. Prin la noi, într-adevăr, se poate orice, dar eu nu cunosc niciun caz, într-adevăr, concret. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Valer. Acum uh, dau cuvântul domnului Schilacakis. Pentru a începe cu întrebarea pe care ați adresat-o din aur, cunoaștem cu toți astfel de cazuri, cel puțin uh, în țara mea Uh, precum și în alte țări europene, au existat uh, uh, cazuri de mituire care sunt anchetate, bani care au fost dați unor persoane nespecificate sau partidelor politice. Și unele din aceste fonduri erau fonduri europene. Mitele care au fost date erau bani europeni. și Siemens este o excepție în momentul de față. Așadar, au fost uh, cazuri răsunătoare. Însă să mă întorc uh, acum la această uh, lucrare și esența ei. În primul rând, aș dori ca Comisia, dacă este posibil, să ne ajute uh, și să facă comentarii și observații mai detaliate în legătură cu aceste lucrări tematice. Cred că asta l-ar ajuta foarte mult pe domnul Iacolino dacă am avea uh, o părere mai nuanțată și mai detaliată a Comisiei pe aceste, pe aceste chestiuni. În al doilea rând, nu am avut posibilitatea să evidențiez Uh, anumite recomandări specifice. Aș vrea să adaug aceste recomandări concrete. Nu o să dureze mult. În afară de principiul uh, general și anume că ar trebui să avem instituții uh, comunitare de combatere a fraudei și corupției mai puternice pentru a avea o politică anticorupție eficientă, asemenea americanilor. În mod Uh, specific, concret. Cred că e nevoie de un sistem de avertizare european, uh, mai ales atunci când este vorba de interesele financiare legate de corupție. Există țări în care dacă uh, un informator, un, o persoană apare, Uh, și spune, dezvăluie astfel de lucruri, nu știi uh, ce se va întâmpla cu acea persoană, pentru că nu beneficiază de protecție la nivel european, uh, ci beneficiază doar de protecția autorităților naționale care nu au un sistem de protejare a acestor informatori. Numai două din 27 de state membre au astfel de sisteme eficiente de protecție a informatorilor. În al doilea rând, cred că trebuie să avem un procentaj adecvat, să spunem 50% uh, inițiativele de uh, investigare. Uh, cu toți investigăm acum numai informațiile care ne parvin, care ne sunt date. Dacă suntem o structură puternică de uh, combatere a criminalității organizate și avem suficient uh, ciment uh, să îngropăm, să-i aruncăm în râuri și în ape pe cei care vorbesc, atunci nimic nu se face în acest sector. E nevoie de inițiative de a, inițiative proprii de a face astfel de anchete. Dacă cineva vine și uh, dorește să vorbească cu noi. În al treilea rând, uh, cred că e nevoie de un sistem de raportare uniform și o bază de date transparente care să faciliteze uh, comparația imediată a prețurilor de achiziții de produse și de servicii asta în cazul propunerii de uh, achiziții publice. Pentru că astăzi sunt mari diferențe de, între prețuri și nimeni nu știe acest lucru, nici măcar comisia. Poți să cumperi același lucru cu un preț de 5 ori mai mare, de 10 ori mai mare și nimeni nu o să afle. În al treilea rând, cred că trebuie să promovăm cercetarea în ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii în sistemele de control uh, ale statelor membre. O să vă dau un exemplu, controlul impozitelor. De ce nu avem posibilitatea ca controlul fiscal să se facă online, așa cum se face de către uh, autoritățile fiscale? De pildă, te duci la o întreprindere și faci ce faci, ești online și poți să fii uh, urmăriți de uh, superiorii tăi sau de autoritățile de combatere a corupției. Astăzi, toate controlele în Uniunea Europeană, mai ales în statele membre unde se cunoaște că există un alt grad de corupție, astfel de controle se fac într-o manieră netransparentă și trebuie să combatem acest lucru pentru că avem corupție sistemică în multe cazuri. Și în final aș spune că trebuie să sporim resursele care uh, se află la dispoziția instituțiilor care au competența apărării uh, intereselor financiare, legând o parte din bugetul uh, acestora de succesele obținute Astăzi nu avem suficiente resurse și uh, facem reduceri. De ce să nu le spunem o să vă dăm o mică parte uh, din uh, rata de succes, o să vă dăm înapoi pentru ca să desfășurați mai multe anchete, mai multe investigații. Dar dacă nu faceți mai multe anchete, cum putem să fim eficienți? Președintele, mulțumesc domnule Schilacakis și vă asigur că țara despre care tot am auzim nu este Grecia. Uh, țări, uh, țară unde se dau uh, bani care finanțează partidele politice. Domnul De Jong. Mulțumesc. Răspunzând comentariilor făcute de doamna Mathieu în ceea ce privește transpunerea dispozițiilor, în ceea ce privește piața unică, avem raportul Schwab care se referă la guvernanța uh, pieței interne, care se află uh, pe un loc uh, prioritar pe agenda noastră. Apoi procedurile de infringement care sunt legate de semestrul european. Cred că aceasta constituie o posibilitate uh, și uh, sunt sigur că rezultatele vor fi prezentate în Parlament curând. Problema cu corupția este că niciodată nu a fost identificată ca parte a uh, pieței interne. De pildă, Convenția OECD nu este oficial văzută ca parte a achiului comunitar privind uh, piața uh, unică am putea să folosim uh, sistemul uh, de guvernanță pentru piața unică pentru a pune presiune asupra statelor membre pentru a implementa, pentru a pune în aplicare Convenția OECD. Acum nu putem să facem acest lucru în contextul uh, pieței unice. Probabil că o să fiu mai explicit în raport. Lui Newton dar ce pot să-i spun în ceea ce este poziția uh, britanică? Pot să spun că partidul pe care îl reprezint aici în Parlamentul European, partidul meu, nu este în, uh, uh în favoarea transferului de uh, suveranitate și de putere. Există o zonă în care însă trebuie uh, să lucrăm împreună uh, și anume uh, combaterea criminalității organizate, pentru că acești infractori uh, uh, ignoră pur și simplu sau ocolesc controlele la frontieră. Și dacă ești o insulă, acest lucru este cât se poate de valabil. Sigur uh, că acest uh, lucru nu este în interesul țării în cauza dacă excludem această zonă de interes. Uh, celelalte remarci se referă la comisie. În primul rând, sunt de acord că există anumite referiri în propunere de achiziții publice care se referă la conflictul de interese și anticorupție. De pildă, dispozițiile în ceea ce privește lista neagră a companiilor care au fost, s-au făcut uh, vinovate de uh, mită, autorități publice în contextul mituirii, este o Uh, formulare destul de uh, vagă. Mă întreb uh, ce se întâmplă în interiorul Comisiei dacă uh, faceți propuneri valabile în această privință. Este ciudat să vii cu un raport în ceea ce privește achizițiile publice la un an uh, după ce am abordat acest instrument. Este foarte ciudat pentru mine și cred că acesta este uh, un indiciu și anume nu trebuie să așteptăm ca Uh, un raport ca să, uh, nu este necesar un raport ca să primim uh, propuneri de legislație. Sigur, răspunderea Uh, civilă sau penală este inclusă în uh, toate inițiativele dumneavoastră. Comisia face foarte mult în această privință, însă este necesară o mai mare claritate, o mai mare claritate în ceea ce privește responsabilitatea întreprinderii mamă față, societății mamă față de uh, filialele sale pentru că al minter nu putem uh, să uh, mergem uh, mai departe. Uh, raportul meu care a fost uh, adoptat uh, de Parlamentul European în ceea ce privește uh, dreptul penal pledează pentru o abordare uh, coordonată. Alte uh, chestiuni pe care le-am menționat, plățile de facilitare, sunt de acord cu domnul Schilacakis în ceea ce privește informatorii. E nevoie de o propunere din partea dumneavoastră în legătură cu informatorii care trebuie reglementată. Nu putem uh, să uh, se limiteze la uh, interesele financiare ale Comisiei. Un alt apel pe care vreau să-l fac. Comisia a menționat uh, din nou faptul că uh, au menționat de partea americană la Convenția ONU. Uh, ceea ce au de la Viena, de la Secretariatul ONU, sunt foarte frustrați de faptul că Comisia nu raportează uh, în ceea ce privește Convenția ONU. Ar trebui să facă acest lucru, ar trebui să dea un exemplu. Comisia ar trebui să dea cel mai mult exemplu. Uh, se cere de mai bine de un an ca Comisia să vină cu un raport și acest lucru nu s-a întâmplat. În ceea ce vrește Greco, Comisia dorește să aibă un statut de observator pentru a evita un raport. Asta nu este un exemplu bun. Vreți să deveniți membru cu puteri de pline, inclusiv în ceea ce privește raportarea. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc Doamna Ștefanuc a dat din cap afirmativ la cele spuse de domnul Schilakakis. Uh, sigur, o să primim și răspunsuri în scris, dar nu știu dacă doriți să luați din nou cuvântul câteva secunde sau minute pentru a răspunde la întrebările care au fost adresate, mai ales de domnul Deiang. Deci Mulțumesc. În ceea ce privește documentele tematice, ne bucurăm de orice sugestii și de comentariile noastre. În ceea ce privește un cacul, într-adevăr avem obligația de uh, a raporta, pentru că suntem membru cu drepturi de pline și semnatar. Uh, în ceea ce privește mecanismul de monitorizare care funcționează în cadrul UNCAC de 2009. Aș vrea să subliniez faptul că nu numai Comisia este raportor în acest context, e vorba de instituții în general și de Uniunea Europeană în totalitatea sa. Iar motivul pentru care s-a discutat și despre acest subiect la Greco și uh, propunerea noastră de a participa la Greco este în vigoare. Și motivul pentru care se întâmplă acest lucru în raportare este că avem nevoie în continuare de clarificarea unor chestiuni concrete și legale care sunt legate de raportarea pentru instituțiile europene ca atare. Deci nu e vorba de uh, o chestiune de lider în care Uniunea Europeană ar trebui să conducă uh, discuțiile în cadrul ONU și așa mai departe, ci intenția Comisiei cu ultimele propuneri care s-au făcut de participare la Greco este, se referă la clarificarea situației, pentru că se pare că e nevoie de mai multe explicații pentru clarificare, câteva clarificări legale și pentru evaluarea instituțiilor, pentru a vedea cum ar putea ele, în conformitate cu tratatele, să acționeze. Aceasta este ceea ce dorește Comisia. Nu e vorba numai de Comisie, ci e vorba și de toate instituțiile. În legătură cu celelalte puncte pe care le-a menționat domnul De Jong, uh, protecția um, informatorilor, suntem de acord că acesta este un domeniu în care statele membre nu au atins un nivel uh, satisfăcător de protecție juridică nici pentru sectorul privat, nici pentru cel public. Și din acest motiv, Comisia are, uh, a mandatat un studiu pentru a putea vedea care este situația legislației în toate statele membre în ceea ce privește protecția informatorilor. Ne gândim la diferitele acțiuni politice pe care am putea să le întreprindem în acest sens. Un punct uh, în legătură cu uh, listarea pe lista neagră a companiilor. Într-adevăr, acesta este un subiect extrem de aprins și sunt de acord cu dumneavoastră că în unele cazuri, într-adevăr, ar fi un instrument foarte util împotriva corupției, dar în același timp este și un subiect care a suscitat foarte multe alte puncte de discuție care sunt legate de protecția datelor. Iar din partea statelor membre avem foarte puține liste de uh, acordări a contractelor publice, de exemplu de achiziții în domeniul achizițiilor publice și cred că aici se pune problema limitării posibilităților de a publica uh, Um, de exemplu, companiile, lista neagră cu companiile care nu ar trebui să participe la procedurile de licitație publică. V-am ținut însă cont de recomandările dumneavoastră, într-adevăr un document foarte interesant și îl vom studia îndeaproape, aproape, chiar și mai ales atunci când vom face evaluarea raportului anticorupție. Aș vrea să mai menționez și faptul că o parte din raportul anticorupție vor fi recomandările orizontale și recomandările pentru următoarele acțiuni de politică în domeniul Uniunii Europene. Acestea s-ar putea să fie legislative sau operaționale de mai multe tipuri sau orientate spre anumite politice. Depinde foarte mult de concluziile pe care le vom avea după evaluare. Mulțumesc! So, thank you very much, Madam Ștefanuc. Uh... Mulțumesc, doamnă Ștefanuc. Am, avem și recomandări pentru noi deci, înainte să încheiem această dezbatere, aș vrea să citesc și din documentul domnului De Jong, care a făcut sugestii foarte concrete pentru Parlamentul European, care ar trebui să colecteze informații în mod sistematic, pe care să le sustragă din uh, recomandările OECD, recomandările specifice pe țară și discuțiile din Parlamentul European. Pe baza acestora, Parlamentul trebuie să formuleze recomandări suplimentare pentru Uniunea Europeană în totalitate și apoi să folosească și informațiile de la revizuiri de la uh, Consiliul Europei și de la Greco. Cam acestea sunt uh, recomandările pentru noi pentru implementarea acestor recomandări, bineînțeles, va trebui să ne ocupăm noi de acest lucru. Dacă nu mai avem nimic la diverse și cred că nu mai avem, vom uh, încheia ședința noastră. Următoarea noastră reuniune va avea loc pe 23 ianuarie de la ora 9 la ora 12.30 și de la 3 la 6.30 seara, iar apoi vom mai avea o reuniune a doua zi pe 24, tot de la 9. Mulțumesc și o zi bună vă doresc în continuare.